Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir leid, wenn ich jetzt die Gespräche unterbrechen muss, aber Doamnelor și domnilor, îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup din discuții, dar deja am întârziat, suntem în întârziere. Am pierdut cele șapte minute, nu o să le mai recuperăm. Îi mulțumesc domnului Peter Hustings de la Agenția pentru Protecția Datelor și Ombudsman. Astăzi vom discuta raportul doamnei Lichtenberger referitor la libertatea de exprimare, care va fi abordat uh, împreună cu drepturile fundamentale subiecte foarte relevante pentru Parlamentul European, mai ales uh, având în vedere tipul de activități pe care îl desfășurăm. Având în vedere că avem puțin timp la dispoziție, cu permisiunea doamnei Lichtenberger, propun să ascultăm pe cei doi experți prima dată. Secretariatul îmi spune că e posibil să facem acest lucru, deci vom asculta pe experți, apoi trecem la întrebări. Și uh, discuția internă, având în vedere că este o chestiune de natură juridică, nu va fi în sesiunea publică deschisă. Deci, propun să înregistrăm întrebările, dar să nu avem o discuție detaliată și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, iar subiectul va fi discutat intern în detaliu. Domnul Hustings este primul pe listă și apoi domnul Diamandoros. Domnule Hustings, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în engleză. Dați-mi voie să încep prin a spune că acest punct se regăsește pe ordinea de zi a acestei întâlniri datorită existenței a două cazuri specifice în care am fost și noi implicați, referitoare la primirea de informații de la Inspectoratul pentru Date din Norvegia, lucru care a dus la o investigație. La o primă vedere, părea să fie o scurgere de informații. Am luat uh, măsuri de intervenție intertemporare și acestea au fost puse imediat în aplicare. În raportul anchetei pe care l-am atașat scrisorii trimise președintului Parlamentului în iunie anul trecut, am uh, spus că, într-adevăr, regulamentul a fost încălcat, însă era vorba despre un document specific care de altfel a fost și subiectul unor discuții foarte consistente desfășurate în paralel, însă au um, fost și niște situații accidentale care au dus acolo. Era vorba de intervenții uh, pe internet nefiltrate, concluzia raportului a fost creată pentru a fi dirijată specific împotriva acelei probleme și sugestia a fost ca președintele Parlamentului să aibă în vedere exercitarea competențelor care revin conform uh, articolului 123 din regulile de procedură și anume o procedură fermă oficială în Parlament, astfel încât chestiunile să poată fi, să poată fi abordate cu eficiență nota elaborată de secretariat, presupun cu sprijinul raportorului, a conchis că este vorba de concluzii rezonabile și adecvate și la fel și recomandările. Sunt de acord cu discuțiile referitoare la competențele Autorității Europene pentru Protecția Datelor, cu trimiterile și referirile la tratat, la Carta Drepturilor Fundamentale. Singura mea adăugire la documentul atașat ar fi că articolul 10, care se referă la uh, categoriile speciale de date din regulamentul 45-2001, are un rol și de aceea trebuie luat în considerare. Această situație, deși a fost una specifică, aduce în, în discuție chestiuni mai ample, nu doar în ceea ce privește modul de organizare a protecției datelor și implicațiile conexe, ci și cu privire la modul în care această situație se va repercuta în relație cu alte instituții. Cam un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez, regulamentul referitor la protecția datelor și nu doar regulamentul, ci cadrul european care constă într-o serie de directive, pune accentul nu pe interfața care permite libertatea de exprimare și uh, limbaj uh, calomnios și așa mai departe, ci se axează pe înregistrarea și prelucrarea datelor. Articolul 3.2 se referă la prelucrarea în totalitate sau parțial prin mijloace automate a acestor dosare structurale. Deci e vorba de prelucrarea în aval a discuțiilor care au loc în Parlament. Regulamentul impune obligații asupra organismelor și instituțiilor și, în acest caz, am susținut că Parlamentul, ca atare, a fost cel care a încălcat aceste prevederi ca urmare a acțiunilor și a lipsei de acțiuni. Acest lucru este important pentru analiza care se va executa la nivelul Parlamentului, fiindcă pot exista procese la nivelul activității interne a Parlamentului care pot fi afectate de această analiză. Deci, doar atunci când aceste înregistrări vor depăși domeniul de aplicare al funcțiilor legitime ale Parlamentului, accese la terți, publicații și așa mai departe, apar probleme. Probleme care sunt acoperite de regulamentul privind protecția datelor cu privire la accesul la aceste informații oferit terților sau uh, păstrarea datelor și așa mai departe. Însă, chestiunea confidențialității ca atare nu este parte a regulamentului privind protecția datelor. O diferență foarte clar subliniată în Carta, Drepturilor Fundamentale, unde articolele 7 și 8 sunt relevante în acest sens. Articolul 7 reia cuvânt cu cuvânt articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și articolul 8 este achiul în ceea ce privește cadrul pentru protecția datelor, așa cum um, sunt ele percepute la nivel instituțional. Deci este o diferențiere foarte clară și competențele mele bazate pe prevederile tratatului și regulamentelor acoperă prelucrarea datelor de la nivelul instituțiilor și organismelor oficiale, dar nu și asupra altor aspecte de confidențialitate inclusiv posibile situații de conflict cu alte drepturi fundamentale. Este o situație destul de interesantă, într-adevăr, dar îmi e dificil să ofer consiliere uh, Parlamentului pe această temă. Cu asta am putut contribui deocamdată la situația actuală. Sper că nu e o dezamăgire. Și în încheiere, dați-mi voie să spun că soluțiile pe care le-am văzut în anexă, care sunt discutate la nivel național și care deja există în parte în regulile de procedură, în regulamentul de procedură al Parlamentului, mi se par a fi, la nivel general, suficient de eficiente, permit atingerea unui echilibru, niciunul dintre drepturile fundamentale nu este absolut, poate cu câteva excepții. Carta permite anumite restricții proporționale cu situația în cauză, pe baza legislației menționate în document. Regulile, regulamentul de proceduri al Parlamentului probabil intră aici și uh, în ceea ce privește calea de urmat, cam asta ar fi ce pot sugera. Putem uh, discuta, pot să răspund la întrebări referitoare la consecințe practice, dacă doriți, uh, dar consider că dacă există o politică solidă, aplicată încă de la început, multe probleme pot fi uh, evitate. Dacă însă lucrurile nu sunt stabilite concret de la început, uh, multe probleme vor apărea și va fi mai dificil să fie rezolvate. Și am să mă opresc aici. Mulțumim! Acum, ombudsmanul european. Aveți cuvântul, domnule Diamanduros. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, am să încep prin a vă mulțumi pentru invitația de a fi astăzi aici. Dacă am înțeles corect, Faptele care au dat naștere la această întâlnire sunt în mare următoarele. Un membru al acestei instituții a dat o declarație scrisă în ceea ce privește înlăturarea drepturilor parentale unei femei în favoarea unui bărbat. Conform declarației, bărbatul a fost suspectat a fi, aș fi abuzat sexual uh, fica, aceasta a fost un citat, care a fost și desfigurată. După prezentarea deputatului, numele persoanelor incluse au fost uh, eliminate din declarație. Însă, versiunea publicată în jurnalul oficial, dintr-o eroare administrativă, a conținut numele persoanelor. Supraveghetorul responsabil al Autorității Europene pentru Protecție Datelor a stabilit, după o investigație, că regulamentul relevant referitor la protecția datelor a fost încălcat. Autoritatea Europeană a făcut trei recomandări în mare. În primul rând, Parlamentul European trebuie să modifice declarația scrisă prin înlăturarea celor trei nume. În al doilea rând, pe viitor, președintele Parlamentului trebuie să-și folosească competențele conform articolului 123 din regulamentul de procedură pentru a asigura un echilibru între libera exprimare a deputaților și dreptul la protecția datelor personale. Și Parlamentul trebuie să-și îmbunătățească procedurilor pentru a evita producerea unor astfel de Uh, situații pe viitor, care a dus la publicarea versiunii lungi a declarației, conform că pe baza recomandărilor autorității europene pentru protecția datelor uh, s-a solicitat uh, aplicarea acestor prevederi la activitatea parlamentară. După cum știți, există o serie de principii relevante pentru uh, activitatea acestei comisii. Respectul pentru uh, viața de familie și viața privată, protecția datelor personale sunt drepturi fundamentale conform Cartei Drepturilor Fundamentale UE. Articolul 24 alineatul 2 din cartă uh, este relevant în funcție de vârsta persoanelor în cauză. Acest articol prevede că toate acțiunile care implică copiii, fie că sunt inițiate de autorități publice sau private, interesul copilului trebuie să primeze. Tratatul privind Uniunea Europeană spune că Uh, funcționarea Uniunii se bazează pe democrație și Parlamentul European este privit ca reprezentând direct cetățenii la nivel european. Pentru ca Parlamentul să-și poate juca rolul într-o societate liberă și democratică, este esențial ca deputații să se poată exprima liber, fără îngrădire. Acesta este uh, explicația pentru imunitățile incluse în protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene. Articolul 8 din protocol prevede că deputații nu trebuie să fie supuși niciunei investigații, rețineri sau proceduri juridice în ceea ce privește dreptul la liberă exprimare dacă acest lucru s-a întâmplat în exercițiul funcțiilor oficiale. După cum se spune clar în jurisprudență, acest articol confirmă drepturile individuale ale deputaților și, al, și Parlamentul ca instituție nu poate să renunțe la aceste drepturi. Ar fi greu, ar fi greșit din partea mea uh, să mă pronunț acum cu privire la modul în care aceste drepturi se aplică în cazul despre care vorbim, fiindcă nu am efectuat uh, eu însumi o investigație pe acest subiect. Nu voi face o astfel de investigație, fiindcă Agenția pentru Protecția Datelor a făcut-o deja. Deși mandatele noastre diferă, există și o parte de suprapunere și există un memorandum de înțelegere între cele două instituții, tocmai pentru a evita duplicarea eforturilor de investigație. Însă pot, ajusta, pot ajuta Comisia pentru a-și forma o imagine de ansamblu asupra posibilelor remedii care pot fi găsite și am să fac acest lucru exprimând pe scurt și în general modul în care ombudsmanul poate răspunde unor viitoare plângeri în acest domeniu. Pentru început o să fac o considerație de ordin general în ceea ce privește legătura dintre legiuitor și ombudsman. În 2008, am efectuat un studiu al ombudsmanului la nivelul european pentru a vedea cum sunt uh, abordate plângerile cetățenilor împotriva parlamentelor naționale. Și majoritatea celor intervievați au spus că nu sunt abordate corect majoritatea ombudsmenilor se bazează în mare parte pe sprijinul Parlamentului pentru ca concluziile lor să fie acceptate. Și atunci când Parlamentul este instituția în cauză, evident apar dificultăți. Instituția investigată. Tratatul exclude rolul um, Curții de Justiție din mandatul ombudsmanului, dar nu și Parlamentul European. Însă, ombudsmanul a, repeta, a spus în mod repetat că activitatea politică a Parlamentului nu ridică chestii de uh, proastă administrare și, prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al mandatului ombudsmanului, chiar dacă e vorba de o chestiune care ar putea fi uh, urmărită în instanță. Încă de la început, ombudsmanul a declarat că toate activitățile comisiilor Parlamentului sunt de natură politică. Prin urmare, ombudsmanul nu se ocupă de plângerile din partea unui deputat, să spunem, care uh, atacă o hotărâre chiar dacă membrul în cauză poate face acest lucru prin proceduri judiciare. În funcție de fiecare caz hotărâm dacă e vorba de activitate politică sau nu. Hotărârile Parlamentului referitoare la conținutul plenarelor au fost considerate ca parte a activității politice a Parlamentului. Același lucru și în ceea ce privește rolul uh, biroului în audierea apelurilor împotriva ape- uh, penalităților, sancțiunilor impuse de președinte uh, membrilor. Criteriile reprezintă activitate politică, nu controversă de natură politică. Ombudsmanul a analizat o serie de plângeri împotriva Parlamentului pe subiecte asupra cărora unii dintre membri au păreri politice ferme, de exemplu accesul la documente și, un alt exemplu, plângeri referitoare la admiterea uh, unei expulzări din sediul Parlamentului. N-am văzut nicio plângere împotriva Parlamentului din partea unui deputat sau unui cetățean în ceea ce privește uh, exercitarea competențelor uh, președintelui conform articolului 123 din regulamentul de proceduri. Pe viitor, dacă se va întâmpla acest lucru, voi analiza lucrurile concret, punctual, pentru a vedea dacă acea plângere se referă la activitatea politică a Parlamentului. Fără îndoială, uh, contribuția comisiei dumneavoastră va fi foarte utilă la analizarea situației respective dacă ea se va produce. Mulțumesc comisiei pentru că m-ați invitat să particip la această discuție extrem de interesantă și sigur sunt dispus să ofer și pe viitor sprijinul meu membrilor comisiei dacă acest lucru îmi va sta în putință. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnul Lichtenberger acum. Andere sind später reingekommen. Unii dintre dumneavoastră au venit uh, mai târziu, probabil nu ați uh, auzit că deocamdată ne ocupăm doar de înregistrarea întrebărilor și discuțiile în detaliu mai târziu. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim pentru această prezentare. Va trebui să discutăm acest subiect și în detaliu. Un comentariu acum. Ați uh, menționat distinția între cuvântul uh, exprimat și um, procesele verbale. În acest caz, această distinție ar putea fi foarte relevantă. Ne um, referim la distinția între cuvântul uh, vorbit și um, documente scrise. În mod evident, anumite procese verbale uneori uh, pot să fie uh, redactate, e ceva ce se întâmplă. Dacă date personale au fost incluse într-un anumit uh, document, asta probabil a fost rezultatul unei modificări. Prin urmare, am dorit să detaliem puțin acest punct, pentru că, evident, asta e important pentru publicațiile Parlamentului European că ele sunt publicate pe internet sau într-o altă formă scrisă. Uh, mulțumim. Cine va răspunde această întrebare? Domnule Hustings? Mulțumesc pentru această întrebare. M-am uh, referit la limbajul specific al articolului 3 din regulamentul privind protecția datelor, cum a fost el adoptat de către Parlament și Consiliu. Regulamentul așadar se va aplica și limitez citatul doar la părțile relevante, uh, procesării uh, datelor personale uh, prin mijloace automate sau la nivel de date care fac parte dintr-un sistem compilat. Acum, dacă documentul respectiv cade sub incidența de aplicare sau nu, e bine, haide să presupunem că la un moment dat va cădea sub sfera de aplicare. Apoi mai e important să subliniem că, uh, spre deosebire de contextul uh, care se aplică ombudsmanului, regulamentul nu introduce o excepție pentru sarcina specifică a Parlamentului, adică aspecte politice sau administrative sunt acoperite. Există o excepție pentru Curtea Europeană de Justiție în rolul său judiciar, dar aceasta este singura excepție. regulamentul se aplică, ori asta reprezintă doar începutul unei uh, analize, pentru că datele trebuie analizate, procesate Uh, clar pentru scopuri uh, legitime. Și exercițiul legitim al sacinilor Parlamentului cade sub incidența acestor uh, reguli. N-am niciun dubiu în acest sens. S-ar putea să existe însă uh, circunstanțe extraordinare care să ne facă să ne întrebăm dacă asta este necesar sau adecvat, însă probabil majoritatea situațiilor nu vor ridica niciun fel de probleme. Prin urmare, doar în situațiile excepționale ar putea să apară probleme. Și în cazul nostru am ales să ne axăm uh, doar pe uh, publicație. Uh, raportul de investigație nu s-a axat pe întreg procesul, deși există probleme și aici. Ne-am axat doar pe publicație. și acum o bănuială, și anume că uh, organizarea înregistrărilor, arhivării sau luării de procese verbale uh, nu va pune probleme momentul în care intrăm uh, uh în domeniul datelor sensibile, uh, avem uh, reguli deja existente pe baza cărora funcționează Parlamentul. Doar Uh, publicarea acestor declarații în această formă uh, a fost ceva ce ne-a sărit în ochi. În mod normal, o regulă ca 123 ar asigura exact faptul că Parlamentul și-ar exercita rolul în cadrul limitelor uh, activităților legitime și adecvate. În cele din urmă, uh, în ceea ce privește măsura în care există probleme practice, uh, e bine, sfatul meu ar fi ca rezultat al uh, dezbaterilor acestea să apară o dispoziție, o linie politică uh, care să ajute toate comisiile în activitatea lor, pentru că atunci ar lucra asupra documentelor pentru că acestea să devină compatibile și asta pur și simplu ar rezolva majoritatea problemelor într-o manieră proactivă. Cred că aceasta ar fi o abordare pragmatică și înțeleaptă. Putem teoretiza cazurile extreme în detaliu, însă poate că ele ar putea fi acoperite de o utilizare înțeleaptă articolul 123 uh, al regulamentului de procedură, uh, revizuit după implicarea dumneavoastră. Mulțumesc! Asta nu e o surpriză pentru mine. Mai sunt și alte? Se pare că nu. Uh, prin urmare, uh, vă mulțumim uh, foarte mult și cu asta am încheiat subiectul. Vă suntem foarte recunoscători pentru asistența acordată. Până la lunea viitoare a noastră cu doamna raportor vom continua procedura obișnuită. Am decis că la ora 3 și jumătate vom avea o discuție pe un subiect care vizează prevetele. ca raportor ar trebui să vă atrag atenția asupra faptului că avem 28 de amendamente uh, la raportul care este deja uh, disponibil. Ele au uh, legătură cu considerentele, cu citatele și cu alte câteva puncte, mai ales aspectele cheie ale concluziilor. Acestea au fost evaluate pentru a se încerca găsirea unui uh, compromis și pentru a face modificări la formulare. Și asta mai ales uh, unde intenția raportului, mai ales în ceea ce privește uh, procedurile consolidate, merg în direcția unei respingeri și în alte cazuri în care vorbim despre îmbunătățiri aduse la raport. Am discutat acest lucru la reuniunea noastră anterioară de la Strasburg și două aspecte mie mi se par foarte importante. În primul rând, nu este un text de fond pentru viitorul um, regim lingvistic. Vorbim doar despre luarea unei decizii uh, în legătură cu un raport um, Uh, care va veni uh, ulterior pe baza unei propuneri ce o vom primi din partea Comisiei uh, tot la un moment ulterior. Și atunci trebuie să decidem dacă vom avea 3, 4, 5 sau 25 de limbi implicate în regimul lingvistic. Astăzi discutăm doar procedura, nu decidem asupra limbilor. Anumite state membre au solicitat acest lucru în procedura de cooperare consolidată. Am putea să găsim o soluție chiar și în absența unanimității. Amendamentele care au fost înaintate au fost uh, traduse în toate limbile. Totul este uh, disponibil și uh, procesul a fost încheiat în această dimineață. Am primit un aviz din partea um, serviciului juridic um, aviz care va deveni disponibil tuturor astăzi la ora 5 după amiază, când vă va fi transmis. Fiecare dintre dumneavoastră veți putea citi acest aviz până la votul de mâine. Nu vă va surprinde așadar să auziți că mi s-a spus oral că avizul serviciului juridic este mai mult sau mai puțin similar cu avizul oferit deja de către serviciul juridic al Consiliului și al Comisiei. Acesta este singurul comentariu pe care vreau să îl fac. Cum spuneam la Strasburg, ceea ce facem noi aici, în principiu, este să solicităm plenarei să finalizeze acest uh, proces. Totul este acoperit sub un uh, singur uh, aliniat. Solicităm Comisiei să înainteze o propunere pentru o uh, procedură uh, consolidată dacă nu există un acord în Consiliu. După cum spuneam uh, și ieri, uh, tratatul uh, spune nu uh, doar că ar trebui să existe o procedură consensuală în care să fim implicați, ci Uh, să avem anumite măsuri la dispoziție în cazul în care nu există un consens în Consiliu și exact cu asta ne confruntăm. Parlamentul a fost, deci, consultat. Prezenția belgiană însă nu a reacționat, uh, însă nimic nu e tragic aici. E pur și simplu o întrebare și dacă nu se dă răspuns la ea, nimic nu uh, devine tragic. Am luat doar notă de faptul că tot ce am uh, făcut noi este ceva corect care nu ne poate fi imputat. Prin urmare, vom continua dezbaterea în vederea luării unei decizii în uh, plenară. Există o uh, dorință a președinției maghiare de a nu respecta calendarul existent. Însă președinția maghiară m-a anunțat că cu suficient timp înaintea plenare de la Strasburg vor ridica problema unei uh, proceduri uh, consolidate și doar atât doream să vă spun în acest moment ca și raportor. Uh, doamna Lichtenberger, văd că dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Opinia mea în legătură cu această procedură consolidată nu s-a schimbat în uh, ultimele zile. Împărtășesc uh, viziunea optimistă pentru că se pare că acest uh, sindrom este contagios și nu se limitează doar la anumite țări sau la anumite politici. Anumite state poate ar dori să uh, Uh, continue propriile practici în domeniul uh, brevetelor. Să facem uh, cu totul altfel ar fi extrem de greu. Și asta mai ales dacă această procedură consolidată ar deveni mai comună. Eu am o afacere și în anumite situații trebuie să mă conformez legislației. Dacă mă aflu într-un anume stat când se întâmplă asta, oare trebuie să mă conformez sau nu? Ce ramificații ar putea avea asta? situația uh, complexă a cetățenilor din alte state ar putea deveni uh, subiect de controverse. Însă e clar că aici um, Um, Europa are uh, un punct în minus la transparență și mulți sunt de acord cu această inițiativă. Ca democrat uh, trebuie să fiu de uh, acord, însă să explice acest lucru nu este foarte clar. De decenii am sperat să uh, Uh, avem uh, un brevet uh, european pe care eu îl susțin în totalitate, ori acum avem doar această procedură consolidată care pentru mine reprezintă o problemă. Sper ca în următorii 3-4 ani să nu ajungem să avem doar această procedură consolidată, pentru că dacă așa ar sta lucrurile, atunci mai bine le-am lăsat exact așa cum sunt la nivel european. Încă ceva, majoritatea amendamentelor mi se par rezonabile. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, vă mulțumesc pentru că ne-ați dat uh, ocazia de a uh, organiza această discuție astăzi în urma discuției de săptămâna trecută. Au apărut anumite noutăți de săptămâna trecută și independent de ceea ce se întâmplă mâine la vot, cred că cu toții am rămas cu un gust amar. Lucrurile nu s-au desfășurat așa cum uh, trebuia. Pornind la ceea ce spunea doamna Lichtenberg, există dubii în legătură cu această procedură și modul în care uh, ea uh, e pusă în aplicare. Pentru noi, ea reprezintă încă o sursă de nesiguranță. Consiliul nu a făcut tot posibil pentru a găsi o soluție în baza articolului 20 al tratatului și exact aici ne aflăm acum. Pe durata procedurii au existat anumite uh, lipsuri și trebuie să vă spun că domnul raportor, președintele comisiei noastre, a încercat mereu să uh, coopereze pentru a găsi o soluție la toată gama de probleme care a apărut. Am avut o cooperare bună cu dânsul, salutăm acest uh, lucru. Însă au fost înaintate tot felul de amendamente, ele n-au fost traduse uh, în toate limbile, în spaniolă cu siguranță nu. Și, deși eu înțeleg uh, și alte limbi străine, dacă discut ceva atât de important, uh, nu doar pentru cetățenii spanioli, ci și pentru ceilalți cetățenii Europei, uh, ei bine, aș dori să primesc textul în limba mea. Și uh, Textele acestea nu au fost disponibile în toate limbile. Este vorba despre un aviz juridic care în curând va vedea lumina zilei și noi vom avea doar câteva ore la dispoziție pentru a studia conținutul acesteia. Și uh, iată că mâine trebuie deja să votăm. Va trebui să analizăm uh, amendamentele uh, și să ne bazăm și pe uh, opinia serviciului juridic. Dar e clar că există foarte multă incertitudine juridică uh, în această procedură care lasă un gust amar, așadar. Cum spuneam săptămâna trecută, anumiți oameni, nu domnul raportor și domnul președinte al comisiei, ci alții care considerau că uh, aceasta este o bătălie pe care o putem câștiga. Nu, bătălia va continua și va afecta pe toată lumea. Și, uh, din păcate, majoritatea celor care suntem aici, suntem aici pentru că credem în Europa, credem în piața internă. Eu unul sunt un fanatic al pieței interne și dezvoltarea uh, pieței interne mă preocupă foarte mult. Prin urmare, uh, Întotdeauna am susținut ceea ce a făcut comisarul Barnier în acest domeniu, însă pentru mine nu are niciun sens să schimbăm regulile fundamentale în mod misterios în Consiliu și aici aici și apoi uh, brusc uh, totul să se schimbe. Am înțeles că anumiți uh, colegi doresc să încheie aceste probleme pentru că le, le-am tot purtat cu noi foarte mult timp. Brevetul european pentru noi este esențial. Așadar, nu voi vorbi aici într-o manieră care ar putea fi greșit uh, înțeleasă. Evident că dorim un brevet european și salutăm eforturile făcute de uh, comisarul Barnier pentru a face posibil uh, existența acestuia. Însă ne-am implicat, sau mă rog, am fost implicați într-o luptă care va avea victime în viitor, care fapt nu ne va ajuta în ceea ce încercăm să construim aici. Din păcate, însă, ne implicăm în dezbateri care uh, Um, ar fi putut fi mai bine pregătite, care ar fi putut beneficia de un consens mai uh, larg. Nimeni ar trebui să aibă uh, dubii că uh, vreun Uh, deputat spaniol uh, nu va susține posibilitatea de a îmbunătăți uh, piața internă, însă modul în care inaugurăm această implementare a unei cooperări sporite prin intermediul tratatului de la Lisabona nu a fost pe de-a întregul pozitivă. Avem, cum spuneam, un gust amar Avem uh, articolul 131 și 326 care ne pun uh, mari uh, dubii, oare ele sunt în conformitate cu tratatul sau nu. Ne trebuie să studiem acest lucru. Vedem că guverne calmeu sau altele vor putea decide în viitor să folosească litigiile în acest domeniu. Așa se vor rezolva lucrurile. Noi, ca politicieni, trebuie să presupunem că responsabilitatea noastră în ceea ce privește discuțiile viitoare legate de acest subiect uh, sau uh, legate de uh, regimul lingvistic, ar putea presupune aplicarea criteriului simplității. Trebuie să avem uh, o Europa eficientă, însă nu putem face totul doar în limba engleză. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri. Spun asta pentru cei care consideră că unii pierd uh, și alții uh, câștigă aici. Nu, nimeni nu pierde și nimeni nu câștigă. Trebuie să organizăm această dezbatere însă pentru că este o răspundere a noastră a tuturor. Și sper ca în viitor, atunci când discutăm regulamente, să avem o abordare mai bună, mai constructivă n-aș putea accepta faptul că uh, am putea avea surprize apărute pe neașteptate sau uh, că am putea face față unor uh, miracole, de exemplu traduceri făcute în 12 ore sau noi regulamente care să apară în patru zile. Eu nu cred în asemenea minuni însă în lunile viitoare cred că trebuie să fim cu toții vigilenți la ceea ce se întâmplă în acest uh, domeniu. Și sper ca în alte domenii, împreună cu colegii mei, să fim mai constructivi în ceea ce ne aduce împreună, și anume posibilitatea de a avea acest brevet. Mai ales în timpuri de criză avem nevoie de el și uh, trebuie să ne folosim de facilitățile puse la dispoziția noastră de către Tratatul de la Lisabona. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu veți înțelege, domnule președinte, și spun asta cu tot respectul. Am senzația că drepturile mele ca membru al Parlamentului european sunt atacate în mod violent și simt de asemenea că datoria, da, datoririle mele de a-mi reprezenta electoratul sunt de asemenea atacate. Pentru că, așa cum a spus mai devreme doamna Lichtenberger, dintr-o dată vedem uh, cum cooperarea întărită pe care noi am uh, apărat-o ca pe un instrument european, pentru că uh, colegul Izduri a spus că este un instrument care să facă lucrurile mai flexibile și să se ajungă la un consens mai bun și la realizări mai bune în Uniunea Europeană și dintr-o dată suntem uh, surprinși de procedură, de viteza traducerii a vizelor juridice, de întreaga procedură urmată în acest domeniu și, cum am spus la Strasburg, de asemenea, o problemă de procedură pentru noi cei care sunt experți juridici, suntem experți juridici devine o problemă de substanță. Și aceasta este una dintre acele probleme. Este realmente o problemă de substanță. Cerințele cooperării uh, îmbunătățite nu sunt îndeplinite, nu există nicio dovadă a impactului și cu siguranță nu există nicio dovadă că aceasta este limita cooperării întărite, pentru că, așa cum a spus foarte corect uh, Lopez Idui, una dintre propunerile care nici măcar nu au fost examinate în Consiliu este într-o singură limbă. Dar asta este o jmecherie. Am fost păcăliți. Încercați să ne determinați să acceptăm trei limbi în loc de cinci, în detrimentul unei singure limbi. Și asta e interesant, poate, pentru micii proprietari sau micii industriași. Suntem uh, într-o situație similară cu cea care s-a întâmplat în Spania în secolul XIX, când oamenii s-a spus să suporte lucrurile așa cum sunt, dar situația asta ne încalcă drepturile și ne încalcă îndatoririle noastre de membri ai Parlamentului. Datoria noastră este să ne apărăm electoratul și interesele. Domnule președinte, nu știu dacă este posibil să corectăm aceste lucruri. Deja procesul a început să se miște și mâine vom vota și ni s-a spus că nu o să putem să depunem amendamente pentru plenară. Cum putem să depunem amendamente la plenară, în plenară, dacă nu putem depune amendamente aici? Ar trebui să avem toate drepturile noastre și să putem să examinăm lucrurile în substanța lor și să depunem amendamente și să vedem dacă sau nu lucrurile acestea se conformează prevederilor cooperării întărite. Uh, suntem reprezentanții publicului european, ai poporului european. Trebuie să verificăm asta. Pentru ce mai suntem aici dacă nu să verificăm acest lucru? Nu trebuie să înghițim totul pe nemestecate, tot ce ni se aruncă pe, pe gât. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Baldassar. Domnul Baldassare. Mm-hmm important. Mulțum mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important să păstrăm discursul, așa cum a spus dumneavoastră, cu privire la subiectul discutat astăzi, și anume cooperarea consolidată în ceea ce privește brevetul european. Eu sunt un european convins și cred că din intervențiile mele în această instanță se înțelege că eu consider Europa un instrument de dezvoltare și creștere a statelor membre. Europa, având în vedere hotărârile luate aici, poate să ajute la depășirea întârzierilor, uh, imobilismului, obișnuinței care se instaurează în unele statele membre. Directiva privind întârzierile la plată, de exemplu. Atunci când va fi pusă în aplicare, va ajuta ca anumite state care întotdeauna au dat dovadă de lipsă de sensibilitate pe acest subiect vor fi nevoite să se adapteze la uh, ritmul și la um, standardele europene. De asemenea, de câte ori am avut ocazia să fac acest lucru, am apărat și instrumentul cooperării consolidate cu privire la Roma 3. Cred că este normal ca în anumite cazuri, anumite state care dau dovadă de rezistență la nivel intern, care sunt niște, în niște obiceiuri din care nu pot ieși, să dea dovadă că de această dată sunt în avangarda unei Europe care trebuie să și vrea să reformeze regulile în multe domenii. Ceea ce mă uimește în ceea ce privește aplicarea acestui instrument astăzi este reprezentat de considerentele privind piața internă și situația economică. Este pentru prima, prima dată, cel puțin din câte mi-amintesc eu, că aplicăm o cooperare consolidată, are, cooperare ale cărei efecte sunt evidente. Considerăm că este important să avem un brevet unic european, mai ales din punct de vedere al efectelor pe care acest lucru le va produce la nivelul companiilor. Există multe avantaje care în prezent nu pot să fie folosite de companiile europene, începând cu costul de înregistrare al acestor documente. Însă există state care aplică un anumit fel de instrument și altele care rămân în afara acestui instrument. Și uh, având în vedere că funcționăm într-o piață unică, acest lucru ar da naștere la neînțelegeri. De aceea am solicitat să avem o opinie juridică și de aceea am spus că trebuie să fie o procedură ordinară, fiindcă n-are rost să susținem uh, că trebuie să promovăm rolul Parlamentului în orice împrejurare și în alte împrejurări să dăm dovadă de activitate de simpli notari care doar uh, legalizează un document. Eu cred că trebuie să discutăm în detaliu pe acest subiect, știind că, făcând acest lucru, vom da naștere unui precedent. Fiindcă asta facem astăzi sau când vom trece la vot, vom crea un precedent în domeniu. Prin urmare, aici nu mai este vorba de a depăși întârzierile care uneori au legătură cu aspecte culturale sau istorice, religioase. Bun, în Malta nu se vrea divorțul, celelalte state care recunosc divorțul merg mai departe, fiindcă um, așa cel puțin se ușurează viața cetățenilor care vor să divorțeze. Pe când aici e vorba de o cooperare consolidată care se aplică politică împotriva unor motive foarte uh, serioase ale unora dintre statele membre. Și atunci, evaluarea aceasta complexă pe care trebuie să o facem este dacă utilizarea acestui instrument, care poate să devină o obișnuință în viitor, poate să fie făcută, deci utilizarea poate să fie făcută chiar și atunci când miza este mult mai importantă și implică aspecte esențiale legate de cultura, de tradiția unei, unui stat și așa mai departe. Și de aceea cred că această discuție trebuie să se desfășoare, respectând, sigur, libertatea tuturor la autodeterminare. Și îmi doresc ca această libertate să fie susținută de Parlament chiar și atunci când vom discuta despre regulamentele referitoare la funcționare, eh, jurisdicție și regim lingvistic. Pentru că și în acest caz, cred că Parlamentul poate și trebuie să aibă libertatea de a aborda aceste situații, nu doar pentru că există state care sprijină această rezoluție la nivelul Comisiei și al Consiliului, ci pentru că noi avem și capacitatea de a modifica aceste hotărâri. Până la urmă suntem o instanță liberă și doresc ca în ceea ce privește regimul lingvistic și alte aspecte legate de brevetele europene, discuțiile să fie libere și soluțiile găsite de Parlament să fie cele mai potrivite pentru piața noastră și pentru sistemul companiilor din Europa. Mulțumesc, colega Wikström, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. som frivilligt fördjupar och intensifierar. Ce încercăm noi aici să facem este să determinăm statele membre să coopereze strâns și pe o bază, să coopereze consolidat pe o bază mai intensivă. Deci despre asta e vorba când vorbești de cooperare consolidată, de fapt. Cooperarea consolidată are legătură cu autoritățile publice care ar trebui să colaboreze. Ca și domnul Baltazare, aș vrea să reamintesc faptul că aceasta e a doua oară când se întâmplă un astfel de lucru E a doua oară când uh, l-am discutat. Ultima dată am făcut asta în legătură cu problema divorțului. Țara mea, Suedia, a decis să blocheze lucrurile în Consiliu și dacă poziția unei țări este aceasta de blocare și nu se poate întâmpla nimic, evident, atunci se poate trece la cooperarea voluntară. N-am nimic împotriva acestui lucru. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoarea. Noi, ca membri ai Parlamentului European și, până la urmă, ca ființe umane, am vrea să-i oprim pe alții să facă acest lucru. N-ar trebui să vrem să-i oprim pe alții să facă acest lucru dacă doresc să facă acest lucru. Dacă vor să colaboreze mai strâns uh, în viitor, e foarte bine. Înțeleg opinia conform cărea va, vom fi siliți să trăim cu acest instrument, să suportăm existența acestui instrument. Totuși, în munca noastră de zi cu zi, întotdeauna putem colabora, fie și ocazional, doar că depind, devine ceva mai dificil. Sunt foarte recunoscător președintelui nostru pentru raportul pe care ne l-a făcut pe acest subiect și cred că putem spune că putem uh, susține uh, și putem uh, reține toate aceste cerințe de cooperare îmbunătățită și le vom discuta din nou mâine și sper că toată lumea va lua parte în, la procedura de cooperare consolidată în viitor. Vă mulțumesc. Acum aș vrea să vi-l prezint pe vicepremierul maghiar, domnul Rakai. Mulțumesc, domnule președinte. Și, în primul rând, doamnelor și domnilor, înțeleg că este o discuție foarte delicată și cred că e normal să fie așa. Nu cred că ar trebui să avem uh, o atitudine prea emoțională aici, ci mai degrabă una rațională. Și de asemenea nu cred că putem să ne permitem să fim luați prin surprindere. Complet pactul european a existat din 1967 și cred că n-ar trebui să lucrăm acest, să uităm acest lucru. Comisia a venit cu propuneri încă din anul 2000 și în acel moment Parlamentul European nu avea aceeași problemă ca și Consiliul, în sensul că nu trebuia să producă un aviz, nu avea nevoie de 15 luni ca să producă un aviz. Președintele Comisiei noastre, domnul Lene, a exprimat foarte clar această idee și anume că nu e vorba de o chestiune nouă pentru noi, pentru Parlamentul European. Și nu putem spune nici măcar după ultimul Consiliu privind competitivitatea că uh, subiectul a devenit unul arzător. A fost unul arzător timp de 2 ani, a fost dezbătut în timpul președinției franceze până la urmă Consiliul a făcut ceva în sensul, în sensul că a produs o poziție comună n-a produs, mă scuze, n-a produs o poziție comună, dar a produs ceva. Nimeni nu știa exact despre ce era vorba. Uh, erau doar niște concluzii. Mă amintesc foarte bine. Am darüber gesprochen. Am gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Amintesc foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că am fost membru în comisie în acel moment și după aceea știu că am discuta lucrurile cu președinția spaniolă. Și dezbaterile continuă încă de atunci. Și nu putem spune că aceste lucruri n-au fost dezbătute în Consiliu și că nu s-a discutat regimul monolingvistic sau alte lucruri de genul ăsta. Am documentele Consiliului, eu am aceste documente, am copii uh, ale acestor documente de la Consiliu și nu e absolut deloc nou. Situația nu e deloc una nouă. Tot timpul a fost așa. În al doilea rând, trebuie să avem o dezbatere și să stabilim dacă acesta este un instrument bun sau nu. Dar haideți să nu îl uh, blocăm într-o singură zonă. L-am discutat uh, foarte pe larg în trecut, în uh, tandem cu tratatul de la Lisabona și Constituția. Am uh, dezbătut acest lucru și în legătură cu, uh, mă rog, cu tratatul constituțional mai întâi și după aceea cu tratatul de la Lisabona. Și mi-aduc aminte că în acel moment eram raportor uh, în timp ce Elma, mai erau Elmar Brock și nu mai știu cine altcineva și am dezbătut aceste chestiuni. Noi nu suntem aici să înregistrăm 100% tot ce, spun, ce se spune, dar nici nu vreau să abandonăm din prerogativele noastre. Trebuie să spunem da sau nu cooperării consolidate pe acest subiect. Dacă spunem da, cum propune raportorul, eu susțin această poziție și atunci, dacă facem acest lucru, procedura va începe și evident vom avea puteri de co-decizie în ce privește legislația în domeniul brevetelor. Și asta a fost, așa a fost întotdeauna. Trebuie să ne dăm acceptul pe o anumită problemă juridică. Și este cazul tuturor celor 27 de state membre. Deci nu e vorba doar de întrebarea cooperare consolidată da sau nu, ci cum va fi codificat acest lucru conform tratatelor. Pe regimul lingvistic trebuie să fie unanimitate. Dar problema crucială este că n-am reușit să obținem unanimitate dacă am fi avut doar procedură majoritară, atunci nici n-ar mai fi trebuit să mai discutăm asta. N-am mai fi într-o situație de cooperare consolidată, s-ar decide pur și simplu cu vot majoritar. Asta e de fapt toată problema. Das unsere spanischen Freunde da sehr sensibel sind, auch die Italiener. Înțeleg uh, întrebarea de unde venim și sunt de acord cu ce spune colegul meu spaniol. Și Trebuie să înțelegem care este dezbaterea în statele membre. Trebuie să discutăm cu doamna Wallis uh, uh, legislația europeană în domeniul contractelor. Și toate grupurile politice din Parlamentul uh, German au spus că nu vor o astfel de lege europeană a contractelor. Deși în Germania lucrurile s-au discutat în termeni destul de diferiți, dar va trebui să găsim o soluție pentru asta. Ultimul punct. Poate să-mi spună cineva care sunt alternativele dacă nu putem trece acest proiect la plenara din februarie, va trebui să decidem în martie sau înainte de vacanța de vară sau poate după vacanța de vară și mai târziu? Știm despre ce e vorba. Și asta se reflectă în uh, amendamentele făcute. Am spus că îl voi întreba pe președinte în legătură cu asta și răspunsul a fost că, uitați, de la Curtea Europeană de Justiție s-a spus asta, asta și asta. Dar e problema e legată numai de articolul 1 și 2. La 1 spuneți că sunteți pentru, la 2 sunteți împotrivă. Nu e o problemă de a amenda uh, considerente sau citări. Până la urmă, întrebarea este, ești pentru sau ești împotrivă? Și nu avem nevoie de atât de mult timp pentru asta, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Speroni este ultimul vorbitor pe listă. No, la Mulțumesc, tratatele prevăd cooperarea consolidată, prin urmare nu putem să ne mirăm acum că există state care hotărăsc să uh, pună în practică această procedură. Însă, în același timp, tratatul spune că această cooperare uh, trebuie să fie supusă aprobării Parlamentului. Deci nici aici nu trebuie să ne mirăm dacă Um, avem dreptul să spunem da sau nu. Dacă nu, tratatul ar fi spus doar Parlamentul trebuie să fie consultat, nu că este necesară aprobarea Parlamentului. Prin urmare, suntem în perfect întemeiați să discutăm, să intrăm în detalii și apoi să hotărâm dacă da sau nu acest lucru se va întâmpla pe baza logicii prezentate de fiecare dintre noi. Și în rest, mai ales având în vedere timpul scurt la dispoziție, uh, vreau să vă spun că sunt de acord cu cele spuse de colegul Baltazare. Herzlichen Dank. Ich darf mich für die Debatte bedanken. Wir werden das also dann morgen abstimmen. Bis dahin haben wir Mulțumesc uh, foarte mult pentru dezbaterea care a avut loc. Votăm mâine. Am avut, vom avea ocazia să citim uh, avizul serviciului juridic și Trebuie spus că e vorba de verificarea formală a unei decizii eh, din plenara din decembrie. În decembrie s-a spus cu mare majoritate că lucrurile trebuiau făcute așa cum s-a spus și cum s-a prezentat. Și am ajuns la procedura pe care o cunoaștem astăzi. Aș vrea acum să-i urez bun venit domnului Tibor Navașic. Sper că am eh, pronunțat bine numele său. Eh, este ministru, prim-ministru, viceprim-ministru și ministrul al justiției, de asemenea secretarul de stat al Ministerului Economiei, domnul Joltan Cefal, vă sper că nici noastră nu v-am străcit uh, numele. Cele două ministere au competențe diferite, dar acestea se potrivesc cu competențele comisiei noastre. Domnul uh, Nav Navracici uh, se ocupă de Bruxelles 1, succesiuni, are competențe pe aceste domenii, uh, de asemenea dreptul de proprietate intelectuală, uh, e-justiția, formarea, pregătirea juriștilor și cadrul comun de referință. Iar uh, domnul Cefalvai este competent în special în legătură cu chestiunile legate de brevete, de drepturile de autor, drepturile consumatorilor. Așadar, puteți să vă faceți o idee în legătură cu competența lor și întrebările pe care le puteți pune fiecare. Voi da acum cuvântul viceprim-ministrului pentru a vorbi despre obiectivele președinției maghiare și după aceea vom avea o dezbatere. Vă dau cuvântul domnule Navraceci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, dragi deputați, domnilor și domnilor képviselendő prioritásait az elkövetkező hat hónapban? Trebuie început în legătură cu câteva remarci privind prioritățile președinției maghiare pentru următoarele șase luni. Voi fi foarte succint ca să avem cât mai mult timp pentru a avea o dezbatere comună. Comisia dumneavoastră a venit deja să ne viziteze uh, anul trecut, în luna decembrie, am avut deja posibilitatea să facem un schimb de opinie privind prioritățile președinției maghiare și eram atunci în faza de pregătire a acestei președinții. Aș vrea să vă dau câteva informații privind uh, programul nostru de lucru și vreau să revin uh, apoi asupra trei puncte. Președinția maghiară a început, evident, în ianuarie anul acesta și vreau să vă vorbesc despre principalele priorități. Mai întâi, dorim o Uniune care să fie aproape de cetățeni, o Europa aproape de cetățeni. Și în această Europa care este mai aproape de cetățeni, aș vrea să pun accentul pe drepturile fundamentale. Aș vrea să vorbesc aici despre drepturi și despre protecția acestor drepturi și aș vrea de asemenea să vorbesc despre uh, asumarea acestor drepturi de către Uniunea Europeană. E foarte important pentru că aceste drepturi sunt legate de cetățenia europeană și activitățile pe acest subiect au început deja. Este vorba de un raport privind cetățenia europeană și în cadrul activităților Consiliului pe acest subiect, drepturile fundamentale joacă un rol crucial Aș vrea mai apoi să vorbesc despre semnarea Convenției privind drepturile omului. Sper că acest lucru se va putea petrece în timpul președinției maghiare. O altă prioritate a președinției noastre, și aici este vorba de probleme care au legătură cu apropierea Europei de cetățeni, aș vrea să vă vorbesc aici despre soluții juridice concrete și care sunt importante pentru viața cotidiană a cetățenilor și care aduc o valoare adăugată europeană vieții uh, cotidiene acestora. E vorba, de exemplu, de anumite garanții pe care cetățenii trebuie să le obțină în cadrul procedurilor penale, ajutorul uh, care trebuie dat victimelor, e vorba de probleme legate de soluțiile juridice. Szolgálja, vagy éppen az öröklési jog területén lehetővé teszi. Soluțiile juridice date în cazul unor mariaje, unor căsătorii uh, între cetățeni din țări diferite sau susținerea oferită cetățenilor de diferite naționalități europene care se căsătoresc între ei ar trebui simplificată și ușurată viața oamenilor, mai ales în ce privește drepturile de succesiune, precum și alte drepturi. Aș vrea apoi să vorbesc despre uh, cadrul Bruxelles 1, regulamentul Bruxelles 1. Szakpolitikai témákat jelent, hanem... E vorba de uh, decizii comerciale și decizii uh, judecătorești comerciale și civile care trebuie recunoscute în toate țările. Deci, uh, deci nu e, nu e vorba de chestiuni politice, ci de priorități care nu pot fi uh, luate în considerare în mod corect și retranscrise și transpuse, decât dacă vom colabora strâns cu toate instituțiile europene. Și aici ajung la colaborarea între Consiliu și Parlament, în viitor dorim să continuăm să colaborăm strâns cu Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European. În cadrul dezbaterii privind brevetul european, ne-am dat seama foarte repede că putem uh, avansa rapid dacă avem susținerea necesară. Stimate președinte, mi-am uh, încheiat remarcile uh, introductive și uh, sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc, domnul Țirca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepremier, vă mulțumesc pentru această introducere cu siguranță scurtă, dar plină de sens, ați grea de sens, ați vorbit despre priorități cruciale din punctul nostru de vedere parlamentar. Ați vorbit de nevoia de a simplifica viața cetățenilor, de introducerea unor mecanisme care să fie cât mai puțin complicate și să faciliteze accesul cetățenilor. Și uh, Uh, știți că dacă doi experți juriști, juriști vorbesc unul cu altul, un om normal nu înțelege ce spun. Și asta nu e în regulă. Pe de altă parte, Parlamentul uh, aici arată o altă față a acestei dezbateri între juriști, pentru că noi încercăm tocmai să rezolvăm aceste probleme și să eliminăm aceste uh, obstacole care îi enervează pe cetățeni și le creează probleme în viața lor de zi cu zi. Mă întrebam, domnule ministru, dacă puteți să ne prezentați un calendar în ce privește uh, Uh, măsurile pe care le envizajați uh, pe uh, cadrul Bruxelles 1. Avem primul proiect preliminar din partea Comisiei Europene. Care sunt proiectele în, în acest domeniu pe care le are în vedere președinția maghiară? Președintele, da, aș vrea să adaug și eu a doua întrebare. Dreptul contractual european va fi el examinat, va fi el abordat la următoarea reuniune informală a Consiliului uh, de Afaceri Interne în timpul președinției noastre? Da sau nu? Eu cred că e important să știm uh, ce dezbatere politică și e important și pentru dezbaterea politică în țările terțe. Domnul Lechner. Da, vreau și eu să fac legătura cu ce a spus mai devreme domnul Țifca, pentru că reglarea, rezolvarea problemei succesiunilor ar facilita considerabil uh, viața cetățenilor. Acum cetățenii au mari probleme din acest punct de vedere. Știu că niciun stat nu își va putea păstra complet uh, dreptul său propriu, dar uh, trebuie să nu mai fie dificil și trebuie să putem face acest lucru, să realizăm acest lucru împreună și există o serie întreagă de puncte pe care se pare totuși că nu e posibil uh, uh, să se realizeze un compromis. Va trebui așadar să se ia o decizie. Credeți că sub președinția maghiară vom ajunge la un acord politic, poate nu definitiv, dar măcar unul informal pe cele două, trei puncte cele mai importante pe care trebuie luate uh, niște decizii? Cred că chestiunile tehnice le vom rezolva până la urmă oricum. Mulțumesc, domnul Baldasare. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în cazurile transfrontaliere, pentru o mai bună funcționare a pieței interne, medierea este un instrument foarte important. Care este intenția președinției maghiare în ceea ce privește monitorizarea și facilitarea implementării corecte a directivei privind medierea în statele membre. Mulțumesc! Gut, im Augenblick habe ich keine weitere. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, am să dau cuvântul din nou domnului ministru ca să răspundă la cele care au fost adresate. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări, domnule Suisca. Zivca. Dumneavoastră a spus prima întrebare. Pe baza informațiilor pe care le avem deja, Comisia Europeană va prezenta aceste propuneri în Consiliul din luna februarie. De altfel, pe 14 decembrie anul trecut, a adoptat o propunere care va fi publicată tot în luna februarie. Este adevărat, sunt niște chestiuni foarte sensibile și de aceea trebuie să avem un dialog foarte intens dacă vrem să se obțină progrese. Intenția noastră este ca în cel mai bun caz posibil să avem o discuție orientativă în iunie, care va fi ultima întâlnire de altfel organizată sub președinția maghiară. Pentru a putea respecta însă acest calendar trebuie să lucrăm foarte intens, fiindcă lucrurile se schimbă, punctele de vedere evoluează și nu va fi ușor, dar vom încerca. În ceea ce privește legea contractelor europene. Comisia a publicat o propunere în octombrie 2009. Nu, îmi cer scuze, spune domnul ministru, în ceea ce privește dreptul contractual european, încă mai așteptăm din partea Comisiei o propunere care este prevăzută pentru toamna acestui an. Și ne-am angajat față de Comisie să introducem acest subiect pe agenda dejunului care va avea loc la Consiliul din iunie anul acesta. Deci la dejunul respectiv vom aborda acest subiect. Între, în ceea ce privește succesiunile, întrebarea pusă de domnul Lechner, uh, s-ar putea să ajungem la un acord politic odată cu întâlnirea informală a Consiliului. Săptămâna trecută am discutat despre acest subiect al succesiunii internaționale, fiindcă era o chestiune care se găsea pe agenda întâlnirii. Și voiam să vedem care este perspectiva statelor membre asupra evoluției acestui subiect. În ceea ce privește avizele exprimate acolo, se pare că statele membre continuă să păstreze poziții diferite între ele. Prin urmare, va trebui și vom continua dialogul pe acest subiect și sperăm că pe măsură ce vom organiza mai multe discuții, uh, părerile sau pozițiile statelor membre vor putea să fie mai apropiate, fiindcă e adevărat, între sistemele naționale există diferențe. Prin urmare, este foarte dificil să se găsească puncte comune asupra cărora să cădem de acord și să se înregistreze progrese. Speranța noastră este că prin intermediul dialogului vom putea să facem lucrurile să evolueze. Avem un obiectiv care este poate chiar prea ambițios și chiar dacă nu vom ajunge la un acord asupra uh, tuturor acestor chestiuni sub președinția maghiară, vom ajunge la un acord politic asupra principalelor probleme, cel puțin. În ceea ce privește medierea acum. Așteptăm propunerea comisiei. Consiliul este deschis pe acest subiect și de îndată ce vom primi propunerea comisiei, suntem pregătiți să o examinăm, să o analizăm, însă din păcate, nu avem suficiente informații cu privire la starea lucrurilor în comisie. Mulțumesc, spune domnul președinte, mai există și alte întrebări? Se pare că nu. Prin urmare, vă mulțumesc, domnule prim-ministru adjunct, pentru prezență și pentru discuții. Vă doresc mult succes în președinție și, de altfel, ne vom revedea peste câteva luni și vom vedea care au fost rezultatele până atunci. Propun să trecem acum la uh, următorul ministru, deci iată un ministru care ia locul celuilalt. Ich sagte gerade, das ist wie im Eishockey, jetzt kommt der zweite Sturm. Prin urmare, vom trece la următorul vorbitor. Eu doresc bun venit și am să-i dau cuvântul de îndată, fiindcă prezentările au fost deja făcute. Domnule ministru Cefal, voi aveți cuvântul pentru a ne prezenta prioritățile. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor. Înainte să intru în detalii cu privire la aspectele specifice din dosarele discutate, o să încerc să fac o prezentare de ansamblu pentru a vedea care este miza acestor dosare. Există multe lecții învățate din criza financiară și acum a sosit momentul să dăm un răspuns acelor lecții. Unele sunt evidente, cum este nevoia urgentă de o cooperare mai strânsă în domeniul politicilor fiscale și economice, având în vedere criza datoriilor publice și dezechilibrele fiscale. Dar există și alte lecții mai puțin evidente, dar la fel de importante. Aș dori să vă atrag atenția asupra a trei aspecte principale. Uh, ne concentrăm pe gestionarea crizei și pe aspectele fiscale, dar nu trebuie să uităm să ne consolidăm eforturile în creșterea competitivității. Acum uh, se crede că fără a crește competitivitatea economiei europene și fără a avea o dezvoltare mai puternică, nu putem rezolva dezechilibrele fiscale pe termen lung. În al doilea rând, există semne din ce în ce mai clare că noul set, apare un nou set de surse de creștere. Inovarea devine o forță puternică și, de asemenea, utilizarea inteligentă a resurselor naturale și umane vor permite evoluția economiei. Poate viitorul va fi chiar mai verde, mai ecologic decât în prezent. Nu trebuie să renunțăm la uh, caracterul durabil al redresării economice și uh, aceasta trebuie să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Dacă nu există noi locuri de muncă, această creștere economică va fi una lipsită de orice bucurie lecțiile învățate în urma creze, crizei pot să fie reunite într-o singură maximă. Problemele economice nu derivă doar din economie, ci au legătură cu natura umană și nici nu se opresc la aspectele economice. Este nevoie de răspunsuri politice și strategice din partea statelor membre și din partea Uniunii. Principala provocare rezidă în cerința de capacitate pentru a vedea și pădurea și copacii în același timp. Europenii au nevoie de o perspectivă mai largă, de sus în jos și detalii de jos în sus. În ceea ce privește perspectiva asupra acestei păduri, am avut o perspectivă ambițioasă, UE 2020, care uh, continuă strategia de la Lisabona, însă este mai bună decât aceasta, mai uh, bine structurată și prezintă uh, elemente care pot fi mai bine măsurate. Are o mai bună guvernare și, de asemenea, conține perspective de reformă la nivel național și european. În ceea ce privește copacii, din metafora mea, vedem că avem o foaie de parcurs pentru acest semestru european pentru a asigura o dimensiune puternică ex ante care să permită coordonare și supraveghere. În implementare, ECOFIN are un, un rol uh, conducător, dar există și alte structuri care participă. Consiliul de Competitivitate va avea o discuție strategică pe baza concluziilor studiului de creștere anuală și indicațiile Consiliului European. Sarcina noastră este să garantăm coerență cu inițiativele emblematice, cum este o Uniune inovatoare și politici industriale integrate. În ceea ce privește aceiași copaci, vedem că există multe dosare la fiecare nivel al Consiliului, multe sunt deschise de mult timp, altele reflectă evoluțiile recente. Cetățenii și companiile europene așteaptă de la noi să rupem acest blocaj pe chestiuni care n-au fost finalizate la timp și să prezentăm noi soluții pentru a uh, rezolva provocările actuale. În ceea ce privește Consiliul Competitivității, există două principii far aici pe care vreau să le promovez pe durata președinției noastre. Cred că acestea sunt esențiale pentru a deschide calea pentru redresarea Europei. Primul principiu este unul simplu afacerea trebuie, afacerile trebuie să fie mai puțin costisitoare pentru cetățenii europeni. Există bariere care împiedică companiile europene să facă acest lucru și ele trebuie eliminate dacă vrem să avem o redresare economică și crearea de noi locuri de muncă. Deci nu avem nevoie de reglementări din ce în ce mai detaliate, mai stufoase. Din potrivă, trebuie să înlăturăm aceste limitări. Există aspecte care însă scapă acestui obiectiv. De exemplu, identificarea uh, căi de urmat în uh, labirintul reglementărilor, completarea de formulare, costuri administrative și așa mai departe. Dacă ne pierdem concentrarea, uh, nu facem decât să irosim resursele și întotdeauna trebuie să ne întrebăm dacă acțiunile noastre ajută companiile să se axeze pe crearea de plus valoare sau nu. Există o serie de aspecte la care putem să răspundem cu un da ferm. O să vă spun câteva uh, dosare independente. Brevetul unitar european acesta va permite ca costul inovațiilor să scadă și va permite să avem o piață unitară a ideilor. În ceea ce privește statutul companiilor private europene, acesta va permite companiilor să acționeze pe piața unică fără obstacole birocratice transfrontaliere. Costurile acestea sunt importante. Nu putem utiliza potențialul pieței unice dacă avem de-a face cu piețe fragmentate și cu bariere în calea mobilității. Al doilea principiu far este nevoiul de politici care să abordeze această fragmentare a pieței și care să sprijine mobilitatea la nivel european. Adam Smith ne-a spus că diviziunea muncii este o sursă de productivitate și de bunăstare. Însă tot de la el știm că diviziunea muncii se limitează în funcție de dimensiunea pieței. În consecință, putem exploata câștigurile rezultate din piața unică și din diviziunea muncii doar dacă împiedicăm fragmentarea pieței. Fragmentarea pieței este uh, drumul către multe efecte negative facilitează crearea de putere excesive pe piață, împiedică companiile să beneficieze de economiile de scală și creează bariere în calea um, generării de noi locuri de muncă. Fragmentarea pieței, prin urmare, reduce potențialul Europei de dezvoltare economică. Prin urmare, creând un cadru de reglementare legiuitorii trebuie să se întrebe întotdeauna dacă acțiunile lor ajută companiile abordând problema fragmentării pieței. Există o serie de chestiuni în discuție și um, la care putem să răspundem cu un da ferm. Printre ele vreau să mă acces pe un aspect principal, îmbunătățirea transparenței și comparabilității la nivelul pieței. Aceasta consolidează încrederea consumatorilor în piața internă. Punând în practică primul meu principiu călăuzitor și anume eficiența afacerilor în Europa, uh, pot să vă spun cum stau lucrurile la nivelul acestor dosare. Profesorul Mario Monti în strategia, în raportul său a spus că dacă nu se va găsi o concluzie comună asupra brevetului unitar, uh, se va crea o adevărată problemă pe piața unică. După aproape 30 de ani, acum a sosit momentul istoric de a rupe acest blocaj și trebuie să-l exploatăm. Să nu uităm că există întârzieri, e adevărat, dar timpul nu așteaptă și nu-l putem schimba. Prin urmare, dacă pierdem timp, nu o să-l mai recuperăm niciodată. Cancelarul Germaniei, Merkel, a spus că putem să ne menținem prosperitatea în Europa dacă aparținem regiunilor celor mai inovatoare din Europa. Dacă nu avem un sistem unitar de brevete care să ofere siguranță juridică și costuri reduse, nu putem să ne atingem acest obiectiv. Brevetele sunt niște instrumente care permit capitalizarea valorilor europene. Un brevet este un instrument foarte important și vreau să menționez câteva cifre pentru a vă arăta ce înseamnă asta în termeni economici. Costul mediu al unui brevet în Statele Unite este de 2000 de euro. În Europa este, dacă vreți să uh, faceți o medie în cele 13 țări, este deci de 18.000 de euro. Și dacă mergem mai departe cu aceste calcule, cu această cooperare consolidată, aceste costuri pot fi reduse până la 6200. Prin urmare, dacă avem în vedere costul brevetelor, cât cost, care este costul lor la nivelul economiei, putem vedea că putem Uh, economisi 780 de milioane de euro în fiecare an prin această procedură simplificată și printr-un sistem de brevete unitare europene. Prin urmare, președinția maghiară s-a angajat ferm să creeze acest brevet unitar european și vom acționa cât mai repede posibil pentru îndeplinirea acelui obiectiv. Decizia finală pe acest sistem de brevet unitar trebuie să fie luată cât mai repede și cooperarea consolidată pare să fie singura soluție pentru a îndeplini cu succes acest proces legislativ. Vom face tot ce ne stă în putere pentru ca aceste proceduri să fie finalizate, dar în același timp cerem Parlamentului să aplice o procedură uh, simplificată pentru avizul său pentru a permite apoi Consiliului să valideze această cooperare consolidată în martie. Apoi, pe baza propunerea Comisiei, vom putea să începem să lucrăm la regulamentele care implementează brevetul unitar pentru a înregistra cât mai multe progrese posibile în procedurile legislative relevante împreună cu instituțiile europene. Apoi, statutul companiilor private europene, un subiect foarte important dacă e să privim în urmă în tradiția europeană. Această nouă entitate europene permite cetățenilor să aibă o companie în aceeași formă, indiferent de locul în care își, de locul în care își desfășoară activitatea economică. Am avut în decembrie 2009 propunerea Suediei ca bază de compromis și uh, Discuțiile se referă la doar la trei aspecte. Sediu, cerințele minime de capital și uh, participare la capitala lucrătorilor. Președinția maghiară dorește să facă eforturi pentru a ajunge cât mai repede la un compromis pe aceste trei subiecte. În ceea ce privește cel de-al doilea principiu, fragmentarea pieței, dați-mi voie să vă dau detalii cu privire la cele mai importante dosare unde putem evolua un președinte american a spus că competiția nu este doar baza care asigură protecția consumatorilor, ci este și o stimulant pentru uh, progres. Libera competiție este indispensabilă pentru o gamă largă de alegeri pentru consumatori și trebuie să facem aici o diferențiere între SUA și Uniunea Europeană. Sunt convins că dacă dorim să avem o piață unică și un nivel ridicat de protecție a consumatorului, fără uh, costuri administrative ridicate, putem reuși acest lucru pe baza una dintre cele mai mari realizări a Uniunii Europene, piața unică. Președinția maghiară consideră că după aproape 2 ani și jumătate de negocieri a sosit momentul să ajungem la un acord referitor la directiva privind drepturile consumatorilor. Ambiția președinției este să ajungă la un acord în primă lectură între Consiliu și Parlament. Președinția va încheia în curând discuțiile în comisiile INCO și juri și va păstra legătura cu raportorii pentru a conveni asupra unor calendare reciproc um, acceptabile în ceea ce privește negocierile de primă lectură. În ceea ce privește armonizarea, dorim să găsim soluții pragmatice pe baza unei combinații între armonizare minimă și maximă pentru a ajunge la un acord cu Parlamentul, respectând obiectivele directivei. Domnilor și domnilor, în prezent Europa se confruntă cu mari provocări și e nevoie de mari eforturi din partea noastră a tuturor pentru a le face față. Ambiția noastră este ca Europa să devină mai puternică, așa cum a fost și motoul președinției europene. Comunitatea aparține tuturor membrilor săi, trebuie să reflecte tradițiile și aspirațiile tuturor membrilor. Acestea nu sunt cuvintele mele, ci ale lui Margaret Thatcher în unul dintre cele mai importante discursuri din Uniunea Europeană, spiciul de la Bruj din 88. Trebuie să extindem însă orizontul. Uniunea Europeană aparține tuturor cetățenilor săi și trebuie să reflecte tradițiile și dorințele tuturor cetățenilor europeni. Consiliul Concurenței și Parlamentul European trebuie să colaboreze și împreună avem șansa să depășim barierele cu care ne confruntăm dacă putem să ajutăm companiile la reducerea costurilor și dacă putem preveni fragmentarea pieței, vom fi uh, contribuit la redresarea europeană. Doamnelor și domnilor, acum dați-mi voie să vorbesc în limba maghiară. Aș dori să mulțumesc președinției belgiene și președinției spaniole care au a avut o activitate foarte intensă și uh, pe baza acestei activități noi continuăm eforturile în același spirit. Și împreună cu Parlamentul European dorim să obținem niște rezultate concrete într-o serie de dosare. Intenția noastră este să colaborăm cu colegii din Polonia și Danemarca următoarele președinții. Mulțumesc pentru atenție și acum sunt pregătit să vă răspund la întrebări. Erinnerungen wach werden lassen und die Erkenntnis, dass es nicht immer automatisch so ist, dass Leute mit dem Mulțumesc, domnule ministru. Ultimul citat al dumneavoastră mi-a readus în minte uh, amintiri, însă nu vreau să spun mai mult pentru a reacționa la acest uh, citat. Cinci persoane au solicitat să intervină. Doamna Wickstrom este prima. Mulțumesc, domnule ministru, că sunteți aici în această după-amiază. A fost foarte interesant să vă ascult. În domeniul dumneavoastră de competență există foarte multe dosare importante. Probabil, intrând în sală, Ați auzit că până mâine suntem gata să ne dăm acordul în legătură cu brevetul european. A fost foarte interesant să vă aud discutând despre importanța acestuia. Împărtășesc această opinie a dumneavoastră. În domeniul uh, drepturilor de autor, uh, așteptați uh, directive importante precum gestionarea colectivă a drepturilor, operelor fane și asta urmează în câteva luni um, sunt necesare anumite componente ale agendei digitale pentru a elimina obstacole de pe piața internă. Reformele agendei digitale sunt și ele necesare pentru Europa, pentru ca aceasta să poată trage uh, cât mai multe beneficii de pe uh, urma internetului și noilor tehnologii. Ne așteptăm la multe lucruri bune în acest domeniu pe durata președinției dumneavoastră. Ar fi interesant să vedem care sunt opiniile pe care le aveți în legătură cu acest uh, dosar care ne va parveni um, practic pachetul de directive în ceea ce privește gestionarea colectivă a drepturilor și uh, operele orfane. Dacă puteți detalia puțin uh, acest uh, aspect, v-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule uh, ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Două întrebări și remarci în legătură cu intervenția dumneavoastră. Ați uh, menționat provocările legate de dezechilibrul fiscal. Această provocare pentru mine este una importantă și merită menționată. Prin urmare, mă întreb uh, ce doriți să faceți, cum anume vă gândiți să încercați să gestionați mai bine această problemă în Europa. Capacitatea concurențială generală nu este deloc uh, încurajată din cauza concurențe fiscale interne, dacă putem spune asta. De aceea aș dori să ne spuneți cum vă gândiți să acționați. Aș dori să vă mai adresez o întrebare în legătură cu un dosar pe care l-am uh, examinat nu de mult. Ați spus uh, că consumatorii ar trebui să uh, poată face o alegere mai importantă și uh, să le dăm pe cât posibil șansa de a alege. Acest lucru este adevărat. Însă, totul trebuie însoțit de un acces facilitat Și, de asemenea, trebuie protejați uh, consumatorii, pentru că dacă nu, uh, riscă să trebuiască să aleagă între două produse proaste. Concurența la nivel internațional va fi adusă în uh, discuție și aici vom aborda și problema protecției consumatorului. Va trebui să oferim alegeri mai pregnante consumatorilor, dar să permitem consumatorilor să aibă un acces mai bun la protecția pe care o merităm. Prin urmare, aș dori să ne spuneți în ce sens aveți uh, intenția să acționați în această direcție. Mulțumesc. Domnul Baltazar, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ați uh, citat aici o serie de obiective cu care în mare parte suntem de acord. Printre cele mai importante, de fapt cel mai important din uh, intervenția dumneavoastră a fost subiectul brevetului unitar problema nu este să îndeplinim acest obiectiv al cooperării consolidate. Probabil în martie acest lucru se va întâmpla la nivelul Parlamentului acesta este un mijloc obiectiv, nu un obiectiv în sine, fiindcă multe state vor rămâne în afara acestei cooperări consolidate. Întrebarea mea este ce intenționează să facă președinția maghiară pentru a facilita accesul celorlalte state la această cooperare consolidată? Și mai ales, în ce fel intenționați Uh, să duceți mai departe aceste negocieri pentru a asigura o participare mai largă la întreg pachetul brevetului unitar, anume regim lingvistic, um, regulament, jurisdicție și așa mai departe. Apoi, între obiectivele dumneavoastră ați menționat și lupta împotriva birocrației, care este ca o povară pentru companiile europene. Uh, profesorul Stoiber a spus că dacă eliminăm 25% din uh, actele birocratice care afectează uh, compania, activitatea companiilor, economisim 42 de miliarde de euro. Și totuși, Uh, noi, când am discutat despre micro-întreprinderi, nu mici întreprinderi, ci micro-întreprinderi, și când am spus că ele nu trebuie să-și publice documentele, um, alegerea a fost ca statele membre să hotărască ce vor face. Și de la asta uh, nu mă aștept nimic bun. Cum intenționați să interveniți în mod eficient la nivelul președinției maghiare pentru a debloca, pentru a curăța această pădure de legi care blochează libertatea companiilor europene. Danke, Herr Kollege Zwiefka, bitte. Mulțumim, domnul Siesca, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, nu vreau să vă pun întrebări, ci mai degrabă să vă prezint uh, o reflexie de natură generală care trebuie câteodată reamintită. Ne-ați spus că trebuie să procedăm uh, în etape și odată ce există o bună cooperare între Parlament și Consiliu, atunci uh, acest succes pe etape ne parvine mai repede. Însă vreau să vă spun că nu avem experiențe bune atunci când vine vorba despre cooperarea cu Consiliu. Și atunci aș dori să vă solicit să ne ajutați să uh, rupem această tradiție de tristă amintire. Parlamentul este tratat uh, în manieră instrumentală, ni se aruncă documente în ultimul moment și în cele din urmă primim documentele, dar uh, nu avem deloc impresia că opinia noastră contează. Prin urmare, aș dori să vă întreb, credeți că autoritățile maghiare și reprezentanții guvernului maghiar care vor derula aceste dezbateri vor fi capabili să întrerupă această tradiție nefericită pentru că tratatul de la Lisabona ne arată foarte clar care ar trebui să fie rolul Parlamentului în acest proces legislativ și reconsolidează rolul Parlamentului. Însă, până în acest moment, nu am reușit să uh, rupem uh, această tradiție nefericită creată de Consiliu. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Rapcai, are cuvântul acum. Domnule ministru, ați spus că în ceea ce privește directiva pentru consumatori, sperați să ajungeți la un acord în primă lectură. Acest subiect ține de competența IMCO, însă știu uh, de, uh, ce se întâmplă în Parlament, sunt aici de ceva vreme și am impresia că uh, poate n-ar trebui să aveți niște așteptări prea mari, pentru că știți că acest acord în primă lectură nu este prea popular în Parlament. Sunt uh, poate unii printre noi care salută această inițiativă, alții nu uh, îi sunt uh, favorabili. Aș dori așadar să vă spun doar că există anumit, un anumit scepticism în ceea ce privește subiectul. Asta dar așa, ca remarcă. Acum aș dori să vă adresez o întrebare. V-ați fixat ca prioritate societatea privată europeană aveți intenția să faceți să progreseze un uh, dosar înghețat. Dumneavoastră ați citat uh, problemele care apar. Pentru grupul meu uh, politic, una dintre problemele esențiale se leagă de participarea lucrătorilor. Eu sunt pentru această societate europeană, însă văd care este problema și aș dori să știu Dacă ar fi posibil să se ajungă la un compromis uh, satisfăcător pentru toate părțile implicate și dacă da, ce ar putea conține acest uh, compromis? Domnul Boris are cuvântul. Mulțumesc, Domnule președinte, domnule ministru, aș dori să vă adresez o întrebare pentru a completa întrebarea doamnei Wikström care viza drepturile de autor. Aș dori să depășesc acest sistem de gestiune a drepturilor de autor și a operelor orfane. După cum bine știm, Comisia Europeană, în comunicarea sa privind piața unică, ne-a informat că vor exista anumite acțiuni accelerate, lucrări accelerate, în ceea ce vește modelul de revizuire uh, juridică a dispozitivului drepturilor de autor online. Cum știm uh, deja, pe internet uh, avem de face cu o problemă care dă naștere unor dezbateri uh, vaste. Există foarte multă înflăcărare la mijloc și e clar că trebuie să asigurăm acces la anumite conținuturi pentru consumator. Comisia a anunțat deja faptul că intenționează să accelereze lucrările și să le intensifice. Dumneavoastră, domnule ministru, dumneavoastră vă gândiți de asemenea la intensificarea acestor lucrări? Mulțumim foarte mult! Aș dori, uh, în ceea ce privește societatea privată europeană, să reiau întrebarea domnului Rapcai. Care este stadiul uh, negocierilor? Pentru că negocierile sunt puțin bizare, ca și în cazul uh, brevetului. Sunt chestiuni politice care sunt discutate în Consiliu, care nu sunt realmente probleme. Dacă ne gândim la uh, IMM-uri, atunci ni se spune mereu că um, codecizia uh, trebuie să fie maniera în care vom acționa. și toate celelalte puncte sunt puncte de natură uh, teoretică. După vrea dumneavoastră, care sunt uh, posibilitățile prin care s-ar putea ajunge la un uh, rezultat? Și revin la ceea ce spunea domnul Batazar, și anume cea de-a treia directivă în domeniul dreptului comercial. Dispozițiile care vizează micro-întreprinderile presupun existența unei obligații absolut uh, inutile. Pentru că două treimi uh, practic o majoritate uh, calificată a decis deja în plenară, ori o minoritate în Consiliu blochează lucrurile. Credeți că s-ar putea ajunge la un acord pentru că este unul dintre proiectele majore ale uh, Comisiei de luptă împotriva bi birocrației și acest uh, proiect fare practic ajunge la un um, final cât de curând. Prin urmare, ce putem face pentru a reduce realmente birocrația? Și acum ultima remarcă care vizează directiva pentru drepturile consumatorilor. Constat că prima lectură nu este populară în această ca- cameră, însă totuși ar putea fi utilă aici. Pentru dreptul contractual ar trebui să examinăm rezultatul uh, votului din cadrul Comisiei uh, IMCO, iar în ceea ce ne privește, noi nu ne îndepărtăm prea mult de um, poziția Consiliului și de ceea ce s-a negociat. Așadar, ar fi ridicol să nu decidem asupra unui acord în primă lectură, pentru că dacă nu riscăm să ne uh, aflăm în uh, cadrul unei proceduri uh, prelungite la Luxemburg pentru o problemă care putea fi rezolvată de acum doi ani. Eu cred că după discuția cu doamna Wallis uh, și după discuția cu uh, reprezentantul comisiei, uh, chestiunea este deschisă, comisia este deschisă la fel. În acest caz uh, concret, pentru a avea rezultate, pentru a nu uh, aștepta o eternitate, E bine, am dori să se obțină un bun acord în primă lectură. Atât doream să spun pentru a completa intervențiile precedente. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această gamă variată de întrebări. Sper să pot să răspund la toate. Haideți să începem cu drepturile de autor și cu uh, operele orfane, pentru că s-a menționat subiectul deja de câteva ori. Așteptăm o propunere din partea Comisiei și ne așteptăm uh, să avem această propunere cândva în primăvară. Nu știm exact uh, momentul, însă atunci când o vom primi, vom putea să facem uh, progrese și uh, suntem uh, hotărâți să facem exact asta. În ceea ce privește dezechilibrele fiscale, E bine, aceasta a fost o întrebare legată de concurența fiscală. Mă gândesc, sincer, că ar trebui să consolidăm posibilitatea de alegere. Trebuie să protejăm consumatorii, să le dăm posibilitatea de a alege cu obiectivele pe care ni le-am fixat și în acest sens ar trebui să ne direcționăm eforturile. Trebuie să îndeplinim aceste două obiective. Vorbim până la urmă despre o lege europeană importantă pe care dorim să o păstrăm și în același timp să o consolidăm. În ce măsură problemele bugetare ale unor state pot fi uh, rezolvate? Bine, la această întrebare nu pot să răspund având în vedere timpul care mi-a fost uh, acordat. Discutați uh, și dumneavoastră această problemă, dar până la urmă trebuie luate niște măsuri puternice. Nu vom putea regla rezolva problema dezechilibrelor fiscale dacă nu reușim să consolidăm uh, capacitatea concurențială. Problema cu care se confruntă statele este problema îndatorării și nu putem reduce datoriile decât dacă se înregistrează uh, o creștere puternică a PIB-ului. Aceasta este singura metodă de a reduce datoriile. Fără asta, nu prea văd cum am putea să rezolvăm problema. În uh, multe state, având în vedere situația fiscală, uh, se fac uh, economii. Aceste state nu au resurse financiare pentru a lansa pachete de redresare. Dacă dorim să um, ajutăm întreprinderile, atunci avem la dispoziție o posibilitate și anume să reducem progresiv um, sarcinile care apasă asupra economiilor și Uh, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că sarcina birocratică trebuie redusă. Acest obiectiv de 25% este un obiectiv uh, excelent. Și noi va trebui să continuăm punerea în aplicare a acestui uh, obiectiv. Așadar, câteva cuvinte acum în ceea ce privește situația din uh, Ungaria. Și noi ne-am fixat acest uh, obiectiv de reducere a sarcinii birocratice, uh, obiectiv de 25%. În momentul în care s-a schimbat guvernul în iunie, ne-am dat seama că guvernul anterior redusese cu 5% sarcina birocratică și nouă ne revenea sarcina să o reducem cu 20%. Cum uh, să facem acest lucru? Ei bine, avem două posibilități. Una e foarte simplă. Imediat după schimbarea guvernului, am redus uh, cu uh, 10 numărul taxelor, adică de la 58 le-am redus la 48. Pur și simplu 10 impozite au dispărut. Prin urmare, asta înseamnă că nu mai există costuri administrative. Așadar, cred că putem face progrese în această direcție, pentru că ceea ce nu există nu uh, pune o problemă din perspectiva sarcinii uh, administrative. Credem că putem să stimulăm cooperarea dintre Comisie, uh, Parlament uh, și uh, Consiliu. Nu știu exact cum au fost derulate lucrurile în trecut, însă pot să vă promit că ne axăm pe acest subiect pentru a obține o cooperare bună cu Parlamentul. Până la urmă, acționăm împreună, avem aceleași obiective. Și după cum spuneam în introducerea mea, sunt uh, chiar convins uh, că dacă dorim să obținem ceva, atunci uh, ar trebui să acționăm împreună. Nu există altă posibilitate. Eu și colegii mei lucrăm la asta intens. Cât privește drepturile consumatorilor, prima lectură și a doua lectură, E bine, cred că deja de mai mult de 2 ani și jumătate lucrăm la asta. Sunt foarte multe dosare uh, în Consiliu care au o istorie lungă și uh, cred că e chiar momentul ca această problemă să fie rezolvată. Dacă avem o a doua lectură, care este practic uh, valoarea sa adăugată? Obținem o valoare adăugată în a doua lectură sau nu? Ei bine, eu sunt puțin sceptic aici. Prin urmare, vom între încerca să obținem acord în primă uh, lectură. Apoi, în ceea ce privește problema micro-întreprinderilor, ei bine, ea se află pe ordinea noastră de zi. Din câte văd, vom discuta problema la reuniunea Consiliului de la sfârșitul lui uh, mai. Prin urmare, vom putea și aici să găsim o soluție. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. A fost o discuție excelentă. Aș vrea să repet uh, dorințele noastre de succes pentru președinția noastră, numele meu și al colegilor mei. Sunt sigur că ne vom reîntâlni cu noastră spre sfârșitul președinției pentru a vedea ce progrese am făcut și până atunci toate cele bune. das nächste ist dann die nicht öffentliche Sitzung. Da werden wir wahrscheinlich wieder zwei Minuten unterbrechen müssen, weil das Webstreaming. În regulă, acum urmează uh, întâlnirea cu ușile închise. În aproximativ două minute va începe, deci vă rog toate persoanele care nu au motiv să participe la această întâlnire cu ușile închise, vă rog să ieșiți din sală.